Bună ziua, dragi colegi, vă urez bun venit. Pe primul punct de pe ordinea de zi este aprobarea procesului verbal al ordinii de zi. Nu există observații, deci se consideră ordinea de zi ca fiind aprobată. Eu nu am nicio comunicare, deci trecem direct la punctul numărul 3. lista de stabili, regulamentul de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație. Raportor pentru aviz este colegul Covacev de la PPE, căruia urez bun venit și pe fond este responsabil colegul Augustin Diaz de Vera din partea Comisiei Libe. Și dau cuvântul raportorului. Thank you, Mr. Chairman. Dear colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor pentru sugestii de care am ținut seama în avizul meu. După zeci de ani de tensiuni, climatul politic, relațiile politice între Taiwan și China sunt acum pozitive lucru exemplificat pe de semnarea protoc- celor 17 protocoale, inclusiv așa numitul ECFA, acordul de cooperare economică. Relația între, relațiile între Taiwan și Uniunea Europeană, de asemenea, se înscriu pe o tendință pozitivă. Relațiile comerciale sunt semnificative și există și schimburi academice și de afaceri. Trebuie spus și că educația și guvernarea democratică în Taiwan au ajuns la nivelul țărilor OCDE, Corea de Sud și Japonia. De asemenea, și alți factori sunt comparabili cu cei uh, OCDE. PIB-ul pe cap de colector este de peste 33.000 de dolari americani. Pe baza acestor motive se propune eliminarea cerinței vizelor pentru deținătorii de pașapoarte taiwaneze și eu propun să sprijinim această propunere. În prezent, cetățenii tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, cu excepția Bulgariei, Ciprului și a României, precum și cetățenii din țările din spațiul Schengen care nu sunt membri al Uniunii Europene, beneficiază de acces fără viză pe bază de reciprocitate în Taiwan. Regatul Unit și Irlanda deja au eliminat obligativitatea vizelor pentru deținătorii de pașapoarte taiwaneze, iar uh, guvernul taiwanez și-a angajat să elimine cerințele privind obligativitatea vizelor pentru cele trei state UE rămase. Includerea în propunerea unui alt teritoriu, micul arhipelag Northern Marians din Statele Unite, vizează corectarea unei inexactități din textul uh, actual. Și aș vrea să fac o modificare la textul anterior. Aș vrea să adaug o propoziție în al treilea aliniat, care sună așa. Parlamentul European continuă să încurajeze participarea Taiwanului la organizațiile internaționale, asta urmând să se adauge la argumentația pentru aviz. Trebuie amintit de asemenea și faptul că Uniunea Europeană și statele membre susțin uh, politica o chină unică și nu recunosc Taiwanul drept stat suveran independent. Regimul vizelor, pre, regimurile de viză, precum și orice regimuri consulare sau de drept privat, nu ajuc, aduc prejudicii statului teri, statutului teritoriilor în conformitate cu dreptul public internațional. Nu s-au depus amendamente până la termen numită și sper să aprobați acest aviz fără controverse. Mulțumesc. Relatore, este totalmente convincente. Mulțumesc, domnule raportor. Ați fost foarte convingător, atât de convingător cât nici nu au fost depus amendamente. Votul în comisie va avea loc astăzi după amiază. Vă mulțumesc. pasăm al punctul 5. Dacă este observație, trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Dar, din păcate, raportoarea nu este de față. Doamna Muniz. Se, se il... Prego. Vă rog. May I say something on the dacă îmi dați voie să spun eu ceva, eu sunt raportor din umbră cu privire la raportul referitor la vizele pentru cetățenii taiwanezi. Dați voie să intervin? La cele spuse de colegul nostru, aș adăuga faptul că autoritățile chineze nu au obiectat până acum față de această propunere și nu ar trebui să ne așteptăm la complicații de ordin diplomatic. Pe de altă parte, așteptăm, având în vedere că încă este nevoie de vize pentru cetățenii din Cipru, Bulgaria și România, sperăm că această problemă se va rezolva cât mai repede și înainte să se ia, de fapt, decizia noastră. Mulțumesc! Grazie, e, credo che dovremmo sospendere qualche minuto. Mulțumesc, din păcate trebuie să suspendăm reuniunea câteva minute în așteptarea doamnei raportoare. Seduta sospesa quindi. Diciamo 10 minuti. 10 minuti. Suspendăm reuniunea 10 minute necesario la colega... Pentru ca doamna Bunin să poată susține. Bine, colegi, riprendiamo i lavori. Siamo al... Dragi colegi, haideți să reluăm reuniunea noastră. Deci ne aflăm la punctul numărul 5, acordul interinstituțional privind cooperarea în domeniul bugetar. Cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona e necesar să avem o revizuire a acordului interinstituțional în ce privește domeniul bugetar, eh, pentru că ultima reglementare datează din 2006. Acest acord prevede dispoziții specifice privind finanțarea politicii externe de siguranță și de apărare, PESC, și informarea și consultarea parlamentelor față de acțiunea Uniunii Europene în sectorul politicii externe. De aceste motive, renuirea acordului este interesată Comisia noastră. Noul text propus de către Comisie uh, lasă aproape neschimbate dispozițiile privitoare la PESC, în ciuda noutăților pe care le introduce tratatul de la Lisabona. Raportarea, doamna Muniz, căreia îi bun venit, a analizat textul prezentat de Comisia Europeană și propune o serie de amendamente pentru a proteja mai bine prerogativele politice și bugetare ale Parlamentului în sectorul pesc. Așadar îi dau cuvântul doamnei Muniz. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Tratatul de la Lisabona aduce instituții noi și aduce prerogative noi ale Parlamentului European în ceea ce privește mm, bugetul și PESC. Trebuie, deci, să fie revizuită AI, să fie revizuit AI în acest sens. Textul comisiei aduce doar modificări de ordin tehnic și în avizul meu sunt propuse mai multe modificări astfel încât să fie adaptat uh, acest text și să fie mai apropiat de spiritul tratatului de la Lisabona. Avizul conține sugestii și mai multe amendamente propuse față de textul Comisiei. Practic, solicităm și invit pe colegi să discutăm aceste sugestii, propunem mai multă transparență și o consultare frecventă a Parlamentului European cu privire la procedura bugetară. În alta reprezentantă, pentru a respecta angajamentele luate prin tratatul de la Lisabona și pentru a-și respecta propriile promisiuni și propriile declarații legate de responsabilitatea politică, politică trebuie să ne informeze cu privire la misiunea PESC, la misiunile PESC ce vor uh, impune o participare bugetară și să ne permită propunerea de idei în contextul PESC. Parlamentul ar trebui consultat înainte de lansarea misiunilor PESC și ar trebui să ni se permită verificarea misiunilor PSAC și ex post. Foarte multe sugestii din aviz au scopul de a îmbunătăți și de a spori numărul reuniunilor de consultare care deja au loc între noi și Comitetul pentru Securitate Politică. Dorim să existe cel puțin 5 reuniuni pe an, convocate de oricare dintre părți, dacă apar uh, probleme neașteptate ce ar putea avea implicații bugetare. De aceea solicit ca biroul extins al Comisiei pentru Buget, precum și reprezentanții de rang înalt al organismelor PESC eh, ce colaborează cu noi să participe la acest proces. Trebuie să cunoaștem și rezultatele misiunilor pentru ca planificarea pentru viitor și gestionarea misiilor să fie ameliorate. Ar trebui să promovăm transparența în eh, stabilirea bugetului pentru PESC și PSAC prin consultări frecvente cu Parlamentul. În plus, ar trebui să dispunem de informații cu privire la finanțarea de urgență pe misiuni PESC. Solicităm ca Comisia să transmită Parlamentul, rezult, Parlamentului rezultatele auditurilor realizate cu privire la misiunile și acțiunile întreprinse în, pe probleme legate de securitate și apărare. Cam uh, acestea sunt uh, aspectele principale din raportul meu, domnule președinte, și sper că și colegii vor fi de acord cu propunerile mele, pentru că nu fac decât să includ Parlamentul și uh, Comisia AFET într-un context și pe o poziție la care suntem îndreptățiți, având în vedere noutățile aduse de Tratatul de la Lisabona. Există un termen limită de depunere a amendamentelor, însă sper că, în general, ne vom bucura de consens. Mulțumesc! Colega Muniz, ricordo că termenul pentru la presentazione Mulțumesc! Termenul pentru depunerea amendamentului este 7 octombrie, votul în comisie va avea loc în data de 26 octombrie. E prevăzut un vot în plenară pentru sesiunea din noiembrie. Așadar, deschidem discuția pe acest subiect și dau cuvântul în primul rând doamnei Luzi. Äh, ja, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Muniz. Vă mulțumesc, doamna Muniz, pentru avizul dumneavoastră. Voi fi foarte concisă. Grupul meu salută amendamentele dumneavoastră la acordul interinstituțional care privesc uh, o creștere a transparenței și puteri mai bune de control bugetar. Însă mai există atribuții și în alte domenii în ceea ce privește finanțarea pentru uh, PESC. Uniunea Europeană trebuie să promoveze libertatea și statul de drept, însă acestea nu pot fi aplicate cu forța militară în lume. Noi credem cu fermitate că Uniunea Europeană nu trebuie să ducă la creșterea sărăciei în alte părți ale lumii prin măsuri politice. Nu vedem nicio îmbunătățire în actuala politică în ceea ce privește o legitimizare a acțiunilor militare. Prin informarea Parlamentului despre ceea ce se întâmplă, nu se justifică acțiunile întreprinse. Nu cred că trebuie să investim în protecție civilă militarizată, ci ar trebui să avem o politică externă civilă. Se alte intervenții de colegi? Mulțumesc. Dacă cineva mai dorește să ia cuvântul pe această temă, se pare că nimeni, atunci... Ba da. Da, Nates. Uh, meneer de voorzitter, waarde collega's, ik zou graag op mijn beurt mevrouw Moniz willen bedanken en feliciteren. Mulțumesc, doresc să mulțumesc în primul rând doamne Muniz și uh, o felicit pentru acest proiect de aviz pe care ne-l prezint acum. Dacă mi îngăduiți, aș dori o explicație. Aș dori să știu de ce în propunerea la uh, amendamentul numărul 5, a doua parte, dumneavoastră propuneți eliminarea acestei părți, a, a celei de-a doua părți. Partea a doua a, uh, conține o propunere la capitolul privitor la PESC, trebuie făcut o serie de subdiviziuni și, dacă am înțeles eu bine, amendamentul ar dori eliminarea acestora. Nu înțeleg, aș dori să întreb raportoarea uh, care este motivul intenției sale și, în al doilea rând, o observație cu caracter general, dacă mi îngăduiți, și cred că este valabilă pentru noi toți. Parlamentul European, inclusiv în cadrul acestui proiect de aviz, solicită să fie implicat în pregătirea și în punerea în aplicare și apoi în monitorizarea și evaluarea politicii de securitate și de apărare. În ce privește altul reprezentant, am solicitat ca să se prezinte reprezentanții săi speciale aici în fața Parlamentului pentru ca noi să le putem pune întrebări. Asta să putem audia înainte de a-și ocupa posturile. Ieri uh, a avut loc o audiere cu un alt reprezentant, cu reprezentantul pentru Sudan. Și sigur, când spun Sudan, spun și Darfur. În cursul acestei audieri, mai mult de șapte deputați au, fost întreb, au pus întrebări, au făcut comentarii. Uh, am avut o reuniune interparlamentară cu Comisia DEVE și Comisia pentru Apărare și cu omologii noștri din Parlamentele Naționale, cu AFET. Și doresc să lansez un apel. Hai, cerem să fim implicați, să fim incluși în, acest, în procesul acesta de luare de decizii, dar trebuie să fim și de față. Nu, nu poate să uh, existe o astfel de situație în care să participe atât de puțină lume. Uh, deci dacă tot dorim să avem acest drept, apoi trebuie să fim și de față ca să aibă cine să pune întrebări. Și mă refer la grupul meu, dar cred că e valabil și pentru celelalte grupuri. Vreau să spun acest lucru. Grație, onorevole Neț. Mulțumesc, doamne Neț, pentru comentariile dumneavoastră. Pentru... Eu sunt de acord cu ceea ce a spus și acum are cuvântul doamna raportoare pentru a da un răspuns. Dar înainte de toate aș dori să văd dacă mai este cineva care dorește să ia cuvântul. Se pare că nu este cazul. Și atunci, dacă doamna raportoare este de acord, să ascultăm și ce are de spus comisia și apoi dăm cuvântul. Vă rog. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută proiectul de aviz al doamnei Muniz Comisia este dispusă să uh, intre într-o discuție cu Parlamentul. Uh, bineînțeles că partea de pesc poate fi îmbunătățită conform dorințelor Parlamentului. Bineînțeles, Comisia nu este singurul actor, este vorba aici de un acord interinstituțional între trei părți, între Consiliu, Comisie și Parlament. Așadar, multe dintre ideile ridicate de doamna Muniz trebuie să fie privite în contextul unei negocieri și cu Consiliul. Ne aflăm într-o situație diferită, după cum uh, a spus și alți au spus și alți membri. Avem un înalt reprezentant și au un serviciu uh, de acțiuni externe. Uh, încă așteptăm contribuția tuturor actorilor la procesul interinstituțional înalta reprezentantă a făcut o declarație extrem de aprofundată în legătură cu responsabilitatea politică, declarație publicată în jurnalul oficial. În această declarație, doamna Ashton uh, s-a angajat în legătură cu PESC și v-aș atrage atenția asupra câtorva paragrafe, 1 uh, la 8 și 10 în special, care sunt în special relevante. Uh, alta reprezentante ar trebui să uh, joace un rol în acordul interinstituțional și eu cred că ea s-a angajat uh, în sensul unei mai mari transparențe. Bineînțeles că detaliile vor trebui să fie elaborate în negocierile care urmează. Din partea Comisiei putem să comentăm asupra câteva dintre amendamente în domeniul bugetar numărul, uh, amendamentul 5, care propune schimbarea structurii bugetului. Este o problemă destul de tehnică, însă cheltuielile pentru pesc sunt uh, incluse într-un capitol 1 uh, care este convenit în, în acordul interinstituțional și acesta are câteva subdiviziuni. Amendamentul ar șterge această, întreaga această structură de articole și Asta ar însemna că nu va mai exista o stabilitate de la an de an în structura bugetară. Va trebui să convenim structura bugetară de la un an la altul și noi am apreciat foarte mult un buget stabil din motive de transparență și responsabilitate și cred că și în procedura bugetară probabil sunteți cunoașteți faptul că am votat să păstrăm structura existentă și să avem uh, noi linii bugetare pentru cele mai mari misiuni PESC. Și acest lucru corespunde și uh, angajamentelor luate de către un alt reprezentant. Doamna Ashton a fost de acord să se crească finanțarea pentru cele mai importante misiuni PESC de aceea mă întreb dacă amendamentul 5 este coerent cu liniile principale uh, politice din acest moment. Amendamentele pe partea de buget sunt destul de tehnice și poate le pot discuta direct cu doamna raportor, însă, din câte știu, comis, comisia și din câte știu un alt reprezentant este angajată uh, în sensul noilor negocieri în acordul interinstituțional. Vă mulțumesc. Iar acum, uh, după cuvântul doamnei raportor pentru răspuns și concluzii. Vă mulțumesc. Doamna Neitz, uh, motivul amendamentului 5 este uh, acela de a nu limita competențele Parlamentului la unele puncte fixate deja și fără să avem o flexibilitate. Capitolul 4 din linia bugetară vorbește despre menținerea flexibilității în situații impredictibile și păstrarea cap- capacității de acțiune și capacității de a înregistra schimbări de la caz la caz această linie bugetară este singura unde criteriul stabilității este atât de strict dacă privim bugetul de, pentru agricultură. Nu se menționează în mod specific bananele, orezul, secara și așa mai departe. Nu vrem să facem același lucru cu uh, politica externă și de securitate comună. Dacă avem o structură atât de rigidă pentru cheltuieli, atunci Uh, cuvânt, cuvântul pe care îl are de spus Parlamentul este uh, destul de limitat. Am dorit, prin amendamentul 5, să eliminăm aceste rigidități uh, structurale ale bugetului. Pentru ca bugetul să devină mai transparent și Parlamentul să poată participa mai mult în procesul decizional. Ar fi implicați așadar și membrii comisiilor și alte părți interesate. Așadar, noi am dorit să introducem o marjă de manevră și o flexibilitate. Nu înseamnă că pierdem competențele Parlamentului, ci adăugăm flexibilitate în ceea ce privește modalitățile de implicare a Parlamentului. De asemenea, intenționăm să înființăm o rețea în relațiile cu celelalte instituții bugetare. Nu este vorba de definirea unei politici externe și de securitate comune. Spre deosebire de alte rapoarte pe care le-am discutat în comisia actuală, nu discutăm aici despre fondul politicii externe și de securitate comune. După cum a spus și reprezentantul comisiei, uh, m-aș uh, bucura să uh, am o întâlnire, în particular cu reprezentantul Comisiei, pentru a discuta aceste amendamente. Bine, dacă nu mai există alte puncte, trecem la punctul 6, care înființează capacitatea de reacție rapidă a Uniunii Europene acesta are implicații clare la nivelul politicii externe și nu doar uh, la nivelul uh, umanitar. Din acest motiv, Comisia AFET a hotărât să redacteze un aviz pentru Comisia DV, care, care are competența principală în acest dosar și, a, și AFET a solicitat să fie asociată la redactarea raportului pe baza articolului 50 al regulamentului. Doamna raportoare este doamna Weber care este de față și mă grăbesc să-i dau cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, după cum ați menționat, raportul to, to... Raportul privind înființarea unei capacități de reacție rapidă a UE este, ține în principal de competența DEVE și a fost, asculta, a fost discutat acolo ieri după amiază și Comisia FET a hotărât să dea un aviz asupra acestui raport. Eu trebuie să menționez faptul că la DEVE, acesta este un raport din proprie inițiativă și Comisia va elabora o, o comunicare privind înființarea unei capacități de reacție rapidă înainte de sfârșitul acestui an. Ca atare, raportul DEVE și acest aviz uh, FED trebuie să fie văzute ca un element dintr-un proces mai extins. din punct de vedere la FED, în avizul pe care l-am redactat, am dorit să subliniez anumite aspecte care mi s-au părut mai importante pentru comisia noastră, pentru AFET. Cred că primul lucru important în abordarea AFET e rolul altului reprezentant și vicepreședinte al comisiei în coordonarea Uh, operațiunilor UE în țările și regiunile terțe. Aici trebuie să subliniem faptul că structura și metodele de lucru ale Serviciului European de Acțiune Externă ar trebui să aibă ca scop asigurarea coerenței și consecvenței acțiunilor UE în situații de criză. Apoi, în aviz se subliniază necesitatea de a căuta sinergii, complementarități și coordonarea cu alte instrumente UE, cum ar fi cele care există în cadrul politicii de securitate și apărare comună, care sunt uh, deja stabilite sau care ar putea fi înființate pentru a face față unei catastrofe este într-adevăr foarte important ca noi să fim eficienți. Eficiența este vitală când avem uh, situații de criză și eficiența și o reacție rapidă merg mână în mână, lucru încă și mai important acum în situația economică în care se află Uniunea Europeană. Pentru că avem nevoie să utilizăm mai bine resursele pe care le avem la dispoziție în Uniunea Europeană și Uniunea Europeană și statele membre pe care Uniunea și statele membre pot să le pună la dispoziție. În ce privește mijloacele și capacitățile militare și modul în care acestea ar trebui utilizate în situații de urgență, avizul spune că acestea ar trebui utilizate numai în ultima instanță, conform orientărilor de la Oslo asupra uh, utilizării resurselor militare și civile în uh, catastrofe și uh, situații de ajutor umanitar în care se acordă ajutor umanitar. Totuși trebuie să înțelegem că orice criză își are propriile caracteristici și în funcție de fiecare situație într-o țară sau într-o anume regiune, uh, resursele militare pot juca un rol important în stabilizarea respectivei regiuni sau țări. Avizul meu subliniază rolul de coordonator al ONU, care nu poate fi uh, neglijat într-un, într-o reacție la nivel global. Trebuie să fim atenți și la toți actorii internaționali care sunt implicați la fața locului, în asemenea cazuri de a unor catastrofe. Uh, Ați menționat ceva, domnule președinte, în legătură cu solicitarea noastră a FED de a avea un raport comun cu DEVE. Îmi pare rău, n-am înțeles exact uh, ce a spus, dacă puteți repeta. lei mi chiede se... Deci dumneavoastră mă întrebați dacă asocierea la raport cu DV și solicitarea pe baza articolului 50, dacă la asta m a referit, într-adevăr așa stau lucrurile, am cerut să fie pus în aplicare articolul 50 pentru a putea uh, să ne unim acțiunii DV, deși dintr-o altă perspectivă. My question is, do we have... Întrebarea mea este spre doamna Weber. Avem, o, avem un răspuns la această solicitare noastră? No, Nu ce ancora răspuns. Răspunsul președintele, nu, încă nu, încă n-am primit niciun răspuns la cererea noastră. Presumibilmente... E posibil că, ca la Strasburg să, să primim un răspuns. Quindi apriamo gli... Așadar, deschidem discuția. Dau cuvântul lui Galer. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Äh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să vorbesc în numele PP. Colegul Dajan este raportor din umbră, din păcate nu este de față astăzi, așa că vreau să intervin eu foarte succint în numele domniei sale. Și voi trece în engleză, spune vorbitorul. În primul rând îi mulțumim doamnei Weber după părerea mea, avizul este o bază foarte bună pentru activitatea ce va urma. Raportul DEVE se concentrează pe bună dreptate pe protecția civilă și pe ajutor, ajutoarele umanitare, care sunt cele două mecanisme utilizate în contextul reacțiilor rapide. Însă nu trebuie să ignorăm celelalte instrumente de care dispune Uniunea Europeană ca reacție rapidă, dacă este cazul, inclusiv mijloace militare. Având în vedere varietatea instrumentelor, trebuie să existe o coordonare fermă și este esențial ca înalta reprezentantă, vicepreședintea Comisiei, să joace acest rol pentru a asigura o cooperare civilă și militară adecvată și răspunsuri, reacții adecvate din punct de vedere militar. Aspectul acesta este bine prezentat în uh, avizul doamnei Weber și am dorit să se meargă chiar mai departe în această direcție, pentru că doamna Ashton este în poziția cea mai bună în situații de criză pentru a coordona reacția Uniunii Europene și pentru a o ameliora. De aceea, doamna Ashton trebuie să primească un mandat permanent care să-i permită să activeze celule de criză în cazul catastrofelor pentru a putea începe imediat uh, pentru a putea iniția imediat măsurile necesare fără mai uh, cere aprobarea Consiliului. În ceea ce privește recurgerea la mijloace militare în momentul în care resursele civile nu sunt suficiente, putem uh, să ne bazăm pe operațiunile mm, SAC, așa cum spune doamna Weber în raportul său, odată ce se mm, pune, odată ce se pun bazele fondului de lansare, uh, statele membre vor avea mai multă flexibilitate conform articolului 4.1. Sunt și alte instrumente ce ar putea fi mobilizate, cum ar fi uh, comandamentul de transport aerian de la Eindhoven, printre altele. Trebuie, sper că vom putea colabora cu doamna Weber și PPE-ul va depune amendamente. În fine, o observație mai generală. Raportul DEVE se concentrează pe reacția rapidă la crize în afara Uniunii Europene și ar fi interesant ca la un moment dat mm, să abordăm și problema reacției rapide în interiorul Uniunii Europene, având în vedere clauza de solidaritate din Tratatul de la Lisabona. Mulțumesc. Urmează domnul Cumuțacos. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând îi mulțumesc, doamne raportor, pentru aviz. Cred că el merge în direcția cea bună și în ceea ce privește fondul, suntem cu toții de acord că este nevoie să avem o abordare cuprinzătoare și proactivă în cazul catastrofelor. E o provocare care trebuie să-i facem față. Există mai multe posibilități. În primul rând, este fundamental să se îmbunătățească, să se sporească sinergiile între capacitățile civile și cele militare. Și acest lucru apare în textul pe care îl discutăm. Apoi, trebuie să se sporească previzibilitatea și deci eficiența mecanismului european pentru protecție civilă. Un element care apare de asemenea în text. Și, în fine, trebuie să facem pași spre uh, înființarea unei forțe europene de protecție civilă, așa cum apare în raportul Barnier. Și acest element apare în text. Un lucru care lipsește însă din text, ci din discuție, este dispoziția articolului 214c din uh, Tratatul de la Lisabona, care vorbește despre înființarea unui, uh, unei echipe de ajutor umanitar pe bază de voluntariat la nivel european. Și aș dori să vă citesc ce spune acest articol, acest aliniat. Spune așa. Pentru a înființa un cadru pentru contribuții comune din partea tinerilor europeni la operațiunile de ajutor umanitar ale Uniunii Europene, un corp de voluntari va fi, va fi înființat un corp de voluntari Parlamentul European și Consiliu, prin intermediul unor regulamente, în conformitate cu procedura legislativă obișnuită, vor stabili regulile și procedurile care să se aplice în cazul acestui corp de voluntari. Domnule președinte, stimați colegi, cred că este o, o dispoziție foarte importantă a tratatului de la Lisabona, care trebuie să fie, poate și ar trebui să fie inclusă în textul pe care îl discutăm astăzi. Trebuie să le dăm cetățenilor europeni și mai ales tinerilor un cadru care să le permită participare activă la proiecte legate de ajutorul umanitar și de reacție la catastrofe, precum și de combaterea schimburilor climatice. Putem să folosim experiența existentă a ONU în acest sens și pentru a încheia, Aș vrea să spun că toate acestea pot fi asigurate, pot fi realizate prin înființarea acestui corp de voluntari pentru ajutor umanitar, așa cum se menționează și în tratat. Acest element poate fi inclus foarte simplu în text și cred că ar fi o dovadă de înțelepciune. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamna Lözing are cuvântul. Äh, Mulțumesc foarte mult. Sunt raportor din umbră în numele grupului meu, Guengel, și aș vrea să spun în primul rând că nu putem fi de acord cu avizul în forma sa actuală. Punctul esențial este legătura dintre capacitățile civile și cele militare. Acesta este punctul subliniat cel mai mult. Un alt lucru ce apare în aviz este rolul pozitiv care este acordat PESC. Nu putem fi de acord cu uh, legăturile între structurile civile și cele militare și considerăm că este o lipsă de transparență și o lipsă uh, democratică din partea SAE. Aș vrea să menționez și um, implicarea militară în gestionarea situațiilor de criză și desfășurarea uh, capacităților militare în situații de criză. Chiar dacă um, protecția civilă nu dispune de resursele necesare pentru a putea reacționa adecvat uh, față de aceste situații de criză, chiar dacă se întâmplă așa, asta este din cauza lipsei de voință politică. Nu este un fenomen natural care apare de la sine. A folosi buget, bugete militare ale statelor membre pentru a face față unor situații de criză, cred că este o, un argument absurd pe care nu-l înțeleg. Însă și ideea de militarizării Nu putem accepta ca Uniunea Europeană să, să preia această atitudine. Aș vrea, în fine, să mă refer la punctul 3. Chiar dacă respingem acest uh, amestec de instrumente, această combinație de instrumente, cred că prezentarea acestui punct este mai puțin pozitivă. Se spune acolo că utilizarea mijloacelor militare se, se facă în ultima instanță, ca ultima instanță. Însă astfel se contrazice însuși temeiul acestui raport și se contrazice politica Uniunii Europene. Se generalizează, se instituționalizează această uh, combinare a uh, mijloacelor civile cu cele militare. Acest principiu face parte integrantă din protecția din mecanismul de protecție împotriva situațiilor de catastrofă. Încă o dată aș vrea să mă refer la experiența noastră din Afganistan și din alte țări, unde am, s-au organizat audieri pe aceste teme și ONG-urile ne-au spus de multe ori că nu se poate acționa decât fără intervenție militară, Mulțumim. Nu mai sunt alte solicitări de intervenție. Comisia. Bine, allora prego. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, stimați uh, eurodeputați. Mă numesc Peter Billing. Fac parte din uh, Unitatea de Protecție Civilă a de Direcției Generale ECO. Aș vrea să fac câteva observații cu privire la acest raport și cu privire la recomandarea pentru Consiliu. Comisia apreciază interesul pe care îl manifestă Parlamentul față de această temă de gestionarea situațiilor ca, uh, catastrofale. Și cetățenii europeni sunt interesați de această temă. 90% dintre ei ar dori să vadă reacții mai ferme din partea Uniunii Europene în caz de catastrofe. Sau uh, formulat și rezoluții în anii care au trecut, iar și s-au alocat 7,5 milioane de euro pe an în uh, perioada 2008-2010 pentru înființarea acestei capacități de reacție rapidă. Am notat uh, nivelul de ambiție al Parlamentului cu privire la înființarea acestei capacități de reacție rapidă și mă gândesc aici la rezoluția din februarie 2010 cu privire la Haiti. Anul 2010 nu a fost în niciun caz uh, un an obișnuit din punct de vedere al uh, reacției la situații de criză și mă gândesc aici la Haiti și la Pakistan, dar nu doar la ele este, s-a solicitat uh, posibilitatea de reacție la criză și a gestiona astfel de situații. În plus, a fost nevoie de intervenții și în uh, Uniunea Europeană însă, și mă gândesc la erupția vulcanului din Islanda, la incendii și la um, inundații în foarte multe țări. Uh, mecanismul de protecție și de gestionare a situațiilor de criză a fost activat de 20 de ori în acest an. Având în vedere numărul din ce în ce mai mare al catastrofelor, trebuie să se pună un accent mai mare pe măsurile de reducere și de reacție. De aceea s-a pus la punct o strategie de prevenire în interiorul Uniunii Europene și în afara ei care include programe de ajutor umanitar. Situația de urgență din Haiti, precum și altele, a arătat că mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene a acționat, a intervenit în general bine, însă că el depinde foarte mult de contribuțiile voluntare din partea statelor membre și trebuie să se îmbunătățească coerența și previzibilitatea mecanismelor și intervenției din partea Uniunii Europene, așa cum s-a spus deja în această discuție. În lunile care urmează, Comisia va prezenta propuneri către Parlament și Consiliu sub forma unei comunicări referitoare la capacitatea de răspuns în caz de, de reacție în caz de catastrofe a Uniunii Europene. Vor fi abordate toate aceste aspecte în mod constructiv și eficient. Până la urmă, decizia ține general de guvernele naționale, dar există și domenii în care cooperarea la nivel european poate face diferența. În prezent, desfășurarea mijloacelor europene se bazează pe oferte ad hoc voluntare din partea statelor membre în, con- în contextul protecției civile. Fără, nu se poate evita un anumit grad de improvizație și deciziile nu se iau întotdeauna atât de repede pe cât ar trebui. Însă, în anumite situații, Europa are nevoie de un sistem care să garanteze disponibilitatea resurselor și posibilitatea desfășurărilor atunci când este nevoie. Trebuie cartografiate resursele disponibile din statele membre. Statelor membre trebuie să li se ceară să uh, Uh, pună la dispoziție mijlo esen mijloace esențiale ca acestea să fie disponibile atunci când este nevoie de ele. Și, în fine, trebuie stabilit, o, un, stabilit un mecanism de transport care să poată fi utilizat în momentul în care este nevoie de el. În urma solicitărilor de ajutor, Comisia ar cere, deci, desfășurarea imediată a acestor resurse, iar în țări terțe, Comisia ar asigura coordonarea la fața locului deși echipele de intervenție rămâne sub uh, comandament național. Astfel s-ar asigura nucleul unei capacități de reacție rapidă a Uniunii Europene. În împrejurări excepționale și, în ultima instanță, conform orientărilor de la Oslo, asistența civilă poate fi completată de mijloace, cu mijloace militare, pentru că armata, de pildă, poate, poate asigura mijloace de transport speciale și dispozitive specifice. vom pune la punct o abordare strategică în ceea ce privește comunicațiile. Reacția Uniunii Europene în caz de dezastre a fost de multe ori foarte eficientă, dar nu este întotdeauna foarte vizibilă. Însă vizibilitatea nu este un scop în sine. Cu toate acestea, publicul, cetățenilor europeni trebuie să știe, are dreptul să știe cum anume uh, asigură Uniunea Europeană asistență în caz de dezastre. Comunicarea despre care vorbeam va fi un prim pas anul viitor, apoi vor urma propuneri legislative pentru a pune în aplicare recomandările din această comunicare. Așteptăm um, cu nerăbdare colaborarea cu Parlamentul pe viitor, pe măsură ce punem la punct de aceste texte legislative și contăm pe sprijinul dumneavoastră atunci când vom propune, când vom face propunerea legislativă care să transforme aceste idei ambițioase în realitate. Mulțumesc! Mulțumesc și acum ai cuvântul de la raportoare pentru concluzii, dacă dorește. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la dezbatere și sigur că aștept și eu cu interes amendamentele care vor fi depuse. Acum, în ce privește utilizarea în, ultimă, în ultima instanță a resurselor militare, fără a intra într-o dezbatere de tip ideologic, eu cred că este important pentru Uniunea Europeană să, să poată să fie în stare să-și utilizeze toate resursele pe, de care dispune. Când vorbim de resurse militare, nu ne gândim la declanșarea unor războaie, sigur, dar ne gândim, din potrivă, să le utilizăm uh, în conformitate cu un mandat care ni se va conferi. Bine, colegii sigur că pot să depună orice amendamente doresc, poate să elimine anumite alineate. Doresc de asemenea să mulțumesc Comisiei pentru intervenția reprezentantului său, că ne dă o imagine a modului în care va arăta comunicarea care probabil va apărea la începutul anului viitor. Și în acest domeniu e importantă să subliniem că cererea noastră a, a FET de a deveni co-raportor e foarte importantă, in, inclusiv pentru viitoarele documente. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, doamnă Weber. Reamintesc, termenul pentru depunerea amendamentelor este ziua de 7 octombrie până la orele 12. Votul în comisie va avea loc pe 26-28 octombrie. Următorul punct prevede concesiune la Banca europeană pe acordarea unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate unor proiecte din afara Uniunii Europene. Progetto parere dell'onorevole Peillon è un tema di sicura importanza e rinnovo in oggetto su cui il Parlamento si pronuncia in... Este o temă de mare importanță. Parlamentul trebuie să se pronunțe în procedura de codecizie și vine după raportul Comitetului Înțelepților în ce privește finanțările externe ale BEI, uh, comitet prezidat de domnul Cam de Su, care a propus linii de acțiune de mare interes în ce privește rolul BEI în finanțarea acțiunii externe a UE și mai ales în ce privește finanțarea cooperării pentru dezvoltare nu trebuie să uităm că există un nou și important actor instituțional care are uh, uh, de jucat un rol central în acțiunea externă și, sigur, mă refer la Serviciul European de Acțiune Externă, care devine un interlocutor necesar pentru BEI. Și acestea fiind spuse, dau cuvântul domnului Vincent Peillon pentru a-și prezenta uh, rap- raportul. Vă rog. Merci, monsieur le président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ați spus deja lucruri importante și este adevărat că este important ca Comisia AFET să aibă un rol uh, în acest raport, pe lângă Comisia Buget, uh, Banca de Investiții Europeană, uh, este brațul armat financiar al acțiunii externe a Uniunii Europene. În al doilea rând, după cum am spus, Parlamentul acum este în proces de codecizie. Trebuie ca Parlamentul să își joace rolul în concertarea cu Comisia Buget și Comisia pentru Dezvoltare. Și uh, cred că împreună putem să avem un cuvânt de spus pentru că în funcționarea Băncii Europene de Investiții cu noile date pe care le-am primit, există o evoluție în ceea ce privește instrumentele financiare care pot să fie implicate în politica externă. Așadar, foarte rapid, Les ça, elles sont pas trop rares. Au existat uh, cinci propuneri majore. Un mandat uh, care să contribuie la lupta împotriva schimbării climatice. Acest lucru se înscrie prin politicile, în politicile Uniunii. În al doilea rând, un, o schimbare diferite și importante în funcționarea Băncii Europene de Investiții. Trebuie să se introducă obiective orizontale în legătură cu obiective care nu sunt uh, țintite geografic. Dezvoltarea infrastructurilor economice și sociale, uh, dezvoltarea sectorului medical și a IMM-urilor. Există și un obiectiv transversal de susținere a integrării regionale. A treia axă a Comisiei este consolidarea articulării între proiectele financiare ale Băncii Europene de Investiții și în politica externă a Uniunii. Și în special consolidarea capacității Băncii Europene de Investiții să susțină obiectivele de dezvoltare ale Uniunii. A cincea propunere a Comisiei se referă la extinderea imediată a mandatului Băncii Europene de Investiții către cinci state noi, Islanda, Bielorusia, Libia, Irak și Georgia. Eu aș propune să susținem aceste modificări ale mandatului care au fost propuse de către Comisie, însă Trebuie să mergem mai departe cu gândirea noastră și să pregătim mizele care țin de perspectivele financiare ale următorului mandat. În primul rând, dacă dorim ca Banca Europeană de Investiții să aibă un rol de plin, propunem să consolidăm instrumentul financiar cu o creștere substanțială a plafonelor de finanțare în special pentru că uh, s-au utilizat deja fonduri considerabile și s-au introdus cinci state noi să uh, crească plafonul în funcție de uh, creșterea numărului de activități după 2013. Dorim în, acești, în același timp ca Banca Europeană de Investiții să își crească investițiile, însă să uh, acorde împrumuturi pe risc propriu, pentru că nu are nevoie de uh, garanția Uniunii Europene. Și în final am propus un lucru care nu exista în propunerea inițială, activarea unui mandat de 500 de milioane de euro pentru finanțarea microcreditelor. creșterea plafoanelor va fi necesară și am dori să o centrăm pe activități conform noi metode. Și anume să evaluăm și să dăm curs și să urmărim mai bine proiectele finanțate. Să putem evalua activitatea întreprinsă în realitate. Până acest lucru ar presupune o creștere substanțială a personalului uman, a resurselor umane, a activităților de dezvoltare ale Băncii Europene de Investiții. Au existat multe critici uh, în legătură cu alertele cu toate că Banca Europeană de Investiții a inclus în preocupările sale societatea civilă și investițiile, ni s-a atras atenția ca Banca Europeană de Investiții să nu utilizeze vehicule financiare care să nu aibă un rol foarte mare în, în evaziunea fiscală. Și să fim așadar vigilenți în cooperarea cu alte instituții financiare. Există aici așadar o evoluție instituțională și aici Comisia AFET trebuie să fie prezentă pe deplin în uh, dezbatere. Avem posibilitatea unei apropieri între Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană de uh, și BERD. Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Vrem să creăm o platformă a Uniunii Europene pentru cooperare și dezvoltare. Și uh, Comisia Europeană, cu Comisia Europeană, în continuare, în posibilitatea de a monitoriza uh, proiectele și politicile Uniunii. De asemenea, conform liniei acestui raport, o regionalizare a activităților BEI, uh, am vorbit despre uh, relațiile euro-mediteraneene, uh, să încurajăm acest, aceste investiții și politica externă în domeniul Mediteranei prin vehiculele pe care le-am menționat uh, cu implicarea Băncii Europene de Investiții. Bineînțeles, acum avem un serviciu de acțiune externe, așadar am insistat în pro- propunerile, propunerile noastre ca toate uh, instituțiile europene și în special serviciul de acțiune externe să se implice în munca de cooperare și dezvoltare a Băncii Europene de Investiții așadar, există multe amendamente care evocă faptul că trebuie ca Serviciul de Acțiuni Externe să își găsească un loc în acest cadru instituțional. Vă mulțumesc uh, pentru propunerea extrem de clară. Iar acum dăm cuvântul raportorilor din umbră. Doamna Ianaco este prima. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul pe care îl discutăm, sau avizul, de fapt, al comisiei noastre, este extrem de important. Pentru că examinează EEAS, Serviciul European de Acțiuni Externe, se leagă și de politicile externe în uh, relațiile Uniunii uh, și ca și în raportul Munis am văzut ceea ce au făcut părțile până acum, uh, care acordarea de împrumuturi statelor din afara Uniunii, de exemplu. Dacă examinăm fondul, ne întrebăm dacă interesele Europei corespund întotdeauna cu obiectivele de dezvoltare pentru statele terțe. Și trebuie să mărturisim că întotdeauna, nu întotdeauna se întâmplă așa. Dacă vrem să protejăm interesele Europei, ar trebui să o facem în timp ce promovăm dezvoltarea în state terțe. Întrebarea pe care trebuie să ne opunem este cum măsurăm succesul în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare în general. Eu am urmărit aceste aspecte începând cu anii 80 și nu mi se pare că se poate spune că politica externă a Uniunii Europene a funcționat în ceea ce privește dezvoltarea și nici nu a fost în serviciul intereselor economice ale Uniunii sau ale partenerilor săi. Am așadar dubii în legătură cu uh, fapt, am dubii că ne-am atins obiectivele în aceste domenii. Domnul Peion a elaborat o declarație explicativă extrem de bună. Îmi place și ideea de 500 de milioane de euro pentru finanțarea micro cu proiecte la scară redusă. Problema este că am investit deja foarte mult în trecut în organizații locale, în ONG-uri din statele terțe. mici fundații economice și așa mai departe. Și am îndoieli dacă am îndoieli că aceste organisme locale și-au făcut într-adevăr treaba dacă activitățile lor la nivel local au fost, au fost încununate de rezultate. În unele, în unele state, primul obiectiv trebuie să fie eradicarea sărăciei și nu uh, proiecte la scară mică. Problemele evocate de către domnul Peian în declarația sa explicativă uh, corespund cu îndoielile pe care le exprim acum. Domnul raportor se referă și la felul în care ar trebui să colaboreze BEI cu uh, Serviciul de Acțiuni Externe, Serviciul European pentru Acțiuni Externe și cum trebuie să discute cu noi și nu doar cu Comisia pentru Dezvoltare. Colega Giannacul, prossimo intervento. Mulțumesc. Și acum doamna Hautala. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e important să înțelegem scara finanțării din partea BEI, care cel puțin acum 2 ani era mai mare decât cea a băncii mondiale în finanțare la nivel global și se referea, practic, erau finanțări pe întregul mapamond. Deci atunci să vedem cum putem uh, uh, îmbunătăți coerența acestei instituții a Băncii Europene de Investiții cu scopurile generale ale PESC. Și eu sunt de acord că unul din scopurile principale este de a spori rolul în dezvoltare a acestei uh, instituții și nu atât profitabilitatea care se pare că a prevalat până acum. Deci sunt recunoscătoare Comisiei pentru că a propus ca impactul asupra dezvoltării a proiectelor să fie măsurat și verificat înaintea finanțării. Dar aș dori de asemenea să spun că înainte să sporim nivelul de finanțări, de nivelul de finanțare de către BEI, trebuie să examinăm mecanismele. Cum să facem ca BEI să fie coerentă cu PESC. ONG-urile s-au luptat din greu pentru o mai mare transparență a BEI. Eu aș dori să menționez faptul că săptămâna trecută am avut ocazia să vorbesc cu ombudsmanul european, domnul Diamanduros, și l-am întrebat cum ar putea Parlamentul European și Uniunea Europeană să mm, sporească drepturile cetățenilor de a avea acces la informații și mă refer la cetățenii din țări terțe el a spus că atunci când a vorbit cu reprezentanții BEI, s-a referit întotdeauna la nevoia de a insista asupra accesului la informații a tuturor cetățenilor uh, referitor la proiectele pe scară largă finanțate prin BEI. Și aș vrea să văd că Parlamentul European și AFET-ul susțin activitatea ombudsmanului în acest sens. Aș dori să mai spun că e important să înțelegem că unele proiecte poate, pot avea impact uh, foarte important asupra mediului. Poate încă n-a fost discutat așa mult acest aspect, dar există un uh, impact și asupra conflictelor regionale și locale care ar trebui evaluat înainte de a se lua o decizie privind finanțarea. Așadar, înainte de a spori nivelul finanțării, sper că domnul raportor și afetul în general vor pune accentul pe nevoia de coerență cu scopurile PESC. Există și întrebări punctuale, probleme punctuale care trebuie discutate. De exemplu, vom susține ideea de a include și Belarusul în numărul rândurile beneficiarilor, chiar dacă n-am văzut niciun semnal Uh, în sensul unei deschideri, uh, unei îmbunătățiri a situației drepturilor omului în Belarus. Apoi, chiar dacă ideea raportorului privind cele 500 de milioane pentru microcredite este una excelentă, mă întreb dacă vom îmbunătăți mecanismele generale ale băncii, astfel încât uh, ca noi să putem avea încrederea că aceste 500 de milioane vor fi într-adevăr folosiți în mod durabil și vor, ne vor ajuta să ne îndeplinim obiectivele. Vă mulțumesc. Parole, colega. Mulțumesc și acum colegul Șunti să are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Avizul grupului nostru este că domnul Peion a elaborat un document foarte bun, foarte amănunțit, dar uh, cu toate acestea aș dori să vă spun că grupul nostru este interesat uh, în de trei elemente. În primul rând, legătura între acest document, prezentarea sa și în, uh, legătura între finanțarea B și scopurile generale politice ale Uniunii Europene. Da, e un lucru important care a fost deja menționat aici în intervențiile de până acum. Știți că grupul nostru are o poziție rezervată și nu acceptă această tendință pe care mm, o capătă aceste ajutoare acordate de Uniunea Europeană. Este o politică Ehm, care din păcate adesea nu prea merge în sensul obținerii păcii, ci din potrivă. Deci în acest uh, sens, acțiunea și modul în care sunt folosite, sunt folosiți banii bei ne lasă cam perplexi. Și e clar că vom depune diverse amendamente pentru a reorienta puțin analiza și cred că ar trebui să mergem și mai departe. Scopurile politicii externe ale Uniunii, Uniunii Europene nu sunt întotdeauna compatibile cu interesele țărilor în curs de dezvoltare pe care noi sunt, se presupune că le ajutăm. Finanțarea din partea BEI uh, prevede dezvoltarea într-un context social dat din păcate, foarte adesea problemele sociale creează tensiuni pe care finanțările BEI nu le reduc absolut deloc. Un al doilea punct care ne îngrijorează. Legătura directă, dar și indirectă, între acțiunile și investițiile BEI și mm, serviciul sau acțiunile externe ale Uniunii Europene. Domnul raportor spune că Serviciul de Acțiune Externă ar trebui să participe la lucrările pregătitoare, însă, domnule președinte și dragi colegi, știți că grupul nostru și-a exprimat rezervele uh, cât privește rolul care va trebui, pe care va trebui să joace acest, această instituție. Acum este clar că va avea la dispoziție mijloace strategice care sunt uh, discutabile uneori. Așadar, ne putem întreba și trebuie să ne întrebăm dacă acțiunea acestui serviciu, în legătură cu care nu suntem convinși, nu va avea un efect negativ și asupra acțiunilor BEI. În general, suntem de părere că Parlamentul ar trebui să se implice mai mult și să nu ne mulțumim cu obținerea de informații, ci să participăm uh, direct la gestionarea astfel de acțiuni. Suntem în favoarea anumitor amendamente care au fost deja depuse, de exemplu, sporirea, creșterea plafonului de finanțare pentru creditele de angajament și suntem de acord atunci când se spune că mm, ce privește garanția, trebuie exclusă orice activitate care în mod direct sau în mod indirect ar putea să aibă legătură cu orice fel de fraudă, de infracțiune. Aici este o prevedere pozitivă și trebuie subliniat acest lucru. Fraudele fiscale trebuie excluse în mod absolut, mai ales cele care au natură transfrontalieră și aici trebuie să fim foarte atenți. Mai apoi, repet că grupul nostru și-a exprimat rezervele și deci va depune anumite amendamente Mă refer aici mai ales la finanțarea unor lucrări care sunt menite să limiteze efectele schimbărilor climatice. Nu suntem siguri de eficiența celor prevăzute în document. Mulțumesc. Grație. Președintele, mulțumesc. Și acum uh, domnul să are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte din... Eu unul cred că situația economică în Europa și în alte regiuni ale lumii influențează situația organismelor internaționale. Dacă o organizație financiară nu face față nevoilor financiare ce apar, nu ne nu putem spune că organizația respectivă oferă ceva pozitiv uh, pe plan economic. Și analizând uh, justificarea oferită de domnul Peion, apare problema, întrebarea dacă împrumuturile acordate uh, corespund nevoilor din țările călora, cărora le sunt acordate sau dacă sunt acordate pur și simplu pentru a duce, pentru a susține interesele economice ale Uniunii Europene. Oare nu cumva încercăm să ne extindem sfera de influență, acordând împrumuturi în aceste țări? Mi-e teamă că mulți dintre acești bani vor fi irosiți fără să se obțină rezultate concrete. Mie sigur că sunt foarte multe probleme uh, mari în Europeană, în Italia, în Spania, în Grecia, dar și în Germania. Toată lumea cere bani, chiar și în interiorul Uniunii Europene, așa că uh, Poate că nu e momentul potrivit să începem să aruncăm cu banii în țări terțe fără a obține rezultate concrete. Aș spune eu că ar fi bine să analizăm această problemă și să vedem cum putem permite ca IMM-urile afectate de criza economică din Europa să beneficieze ele de împrumuturi din partea BEI și să avem mare grijă când e vorba de extinderea sferei de influență către din ce în ce mai multe state uh, terțe. Prima de lasciare la parola a... Înainte de a da cuvântul reprezentantului Comisiei și reprezentantului BEI și apoi domnului Peiu, aș dori să vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 7 octombrie până la orele 12. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, uh, dau cuvântul domnului Cazoni. Eh, thank you, Chair. Eh, I would like... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc domnului Peion pentru raportul care aduce multe idei noi. Aș vrea să mulțumesc și celorlalți colegi pentru sprijinul manifestat față de propunerea Comisiei. Aș începe cu aspectele financiare din amendamentele propuse domnul Peio. Și sunt de acord cu domnia sa în ceea ce privește reorientarea sumelor și garanțiilor. E adevărat, Comisia pune mare preț pe garanția europeană și uh, este, consideră că este importantă asumarea de riscuri pentru propriile operațiuni. Când e vorba de plafoane, trebuie să avem grijă care este impactul asupra bugetelor europene. Fondul acesta de garantare care afectează și următoarele perspective financiare. Domnul Peion face și mm, propunerea de a folosi Um, sumele reportate um, și rambursările este un, o situație la care Parlamentul ne poate ajuta. Legat de microfinanțare, dacă noul mandat ar implica o reducere a plafanelor existente, pentru că după cum știm, Consiliul nu este dispus să mărească plafoanele. Probabil că am avea rezerve față de acest nou mandat. Însă, dacă putem clarifica faptul că aici este inclusă și posibilitatea operațiunilor de microcreditare, atunci considerăm că acest punct ar fi binevenit în mandat. E adevărat că pentru următoarea perspectivă financiară am putea demara un proces de reflexie și salutăm în acest context ideile venite de la Parlament. Însă ar trebui o, mai multe precizar, precizări în ceea ce privește relația de pildă între Bay și berg. Nu, opresc aici, mulțumesc. La ringrazio per il suo intervento. La parola... Mulțumim pentru intervenție. Are cuvântul reprezentantul BEI, domnul Dominic de Craiencur. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc și eu uh, Comisiei pentru interesul manifestat, manifestat față de această propunere referitoare la BEI. Salutăm acest interes pentru că, firește, sprijinim 100% propunerea Comisiei. În primul rând, aș vrea să spun că toate activitățile noastre din afara Uniunii Europene au scopul și menirea primordială de a sprijini politicile europene. De ace- aceasta este menirea noastră ca bancă europeană și asta încercăm să realizăm. Faptul că suntem aici uh, astăzi, faptul că președintele nostru, nostru s-a întâlnit cu cinci raportori din partea Parlamentului reprezintă semnale ale faptului că dorim să dialogăm cu Parlamentul și dorim să răspundem în fața Parlamentului în ceea ce privește implementarea politicilor europene. Și aici aș vrea să spun că avem o relație strânsă nu doar cu Comisia, Parlamentul și Consiliu, ci și cu cei de la Curtea de Conturi, care au acces nerestricționat la operațiunile noastre care se leagă de bugetul european, precum și cu avocatul uh, um, avocatul poporului Acesta ar fi primul lucru pe care vreau să-l subliniez. Suntem activi în afara Uniunii Europene, sprijinind politicile Uniunii. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun se referă la caracterul legat de dezvoltare al operațiunilor noastre. Nu e cazul să ne gândim la transformarea BEI într-o bancă de dezvoltare în prezent, ci mai degrabă la întărirea caracterului de dezvoltare al operațiunilor BEI. Este o opțiune pragmatică pe care noi o asumăm și vrem să, vrem să atragem atenția asupra faptului că BEI este o instituție foarte eficientă, cu foarte puțini angajați și orice suplimentare a operațiunilor noastre ar, ar impune și o suplimentare a personalului și un acces mai mare la fonduri, pentru că sunt multe țări sărace în care nu poți funcționa uh, la condițiile pieței respective. În ceea ce privește plafoanele, există o dificultate și anume la cererea Consiliului și Parlamentului, banca și-a suplimentat uh, activitățile și numărul de împrumuturi pentru a face față crizei și am atins destul de rapid nivelul plafoanelor, ceea ce înseamnă că acum avem un deficit, mai ales în uh, cazul fondurilor de preaderare. Am vrea să sprijinim ideile exprimate de și de alți uh, deputați în sensul analizării mai multor aspecte. În primul rând, o creștere proporțională pentru noile țări, dacă vor fi adăugate, apoi folosirea rambursărilor pentru operațiunile cu capital de risc, în al treilea rând, o flexibilitate de la o regiune la alta, în cazul în care uh, plafoanele nu ajung pentru o regiune, dar uh, sunt uh, subutilizate în altele. Banca Europeană de Investiții și-a asumat un rol de lider, așa cum a recunoscut și Consiliul ECOFIN. Suntem în fața celorlalte instituții financiare, ceea ce aduce probleme, pentru că țările beneficiare sau uh, sau alți beneficiari pot uh, să se îndrepte spre, alți, spre alte instituții financiare care au condiții mai puțin stricte. Sunt multe probleme complexe pe care probabil că ar fi bine să nu încercăm să le rezolvăm acum, ci mai degrabă în contextul următorului mandat. Între timp, suntem pentru construirea de platforme de cooperare, așa cum sugerează și raportorul, împreună cu alte instituții financiare. Mulțumesc. A de intervenire il colega... A cerut cuvântul domnul Salafranca. Gracias, eh, señor presidente. Eh, me excuso por intervenir en este estadio tardío. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că iau cuvântul chiar atât de târziu în timpul acestei dezbateri. Vreau doar să spun că activitățile Băncii Europene de Investiții au o dimensiune externă. Este vorba de finanțarea proiectelor din state terțe care sunt uh, asociate cu Uniunea Europeană. Ar trebui să insistăm să nu se pună accentul pe tratamente preferențiale acordate statelor europene trebuie să ne gândim foarte bine la felul cum cheltuim resursele. Trebuie să fim eficienți pentru a atinge obiectivele de dezvoltare pe care ni le-am uh, stabilit singuri. Uh, avem uh, o serie de instrumente de preaderare, acorduri cu statele centrale asiatice, cu statele din America Latină, cu India Trebuie să fim extrem de precauți atunci când uh, stabilim un nou mandat pentru Banca Europeană de Investiții și să nu uh, pierdem din vedere perspectivele financiare ale Uniunii. Să nu pierdem, pierdem din vedere acordurile deja existente, care trebuie să fie negociate și bazate pe ceea ce s-a făcut deja și ceea ce există deja. Doar atât vreau să spun, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Salafranca. Voi da din nou uh, cuvântul colegului Peion și îl uh, felicit personal pentru munca excelentă. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, tuturor apelul la prudență al colegului Sala Franca este total în spiritul uh, raportului meu și de asemenea și ceea ce au spus uh, ceilalți colegi. Bineînțeles că este o problemă extrem de complexă și doamna Geana cu poate să uh, are, a, a avut niște observații bune care pot fi introduse în raport. Trebuie să Uh, vedem care este obiectivul real, pentru că trebuie să conciliem, pe de o parte, ajutorul pentru dezvoltare, politica de dezvoltare. Am auzit și aici că în cazul statelor sărace, despre statele sărace, statele sărace și, în același timp, interesele economice ale Uniunii Europene. Nu vrem să fim nici 100% naivi. Uh, pentru că suntem în concurență cu, cu unele din aceste state în dezvoltare. Uh, câteodată aceste obiective se contrazic unul pe celălalt. Trebuie să uh, ne respectăm și obiectivele uh, de dezvoltare, dar și concurența Uniunii Europene. Există state care sunt concurentele noastre pe piața mondială. Sunt de acord și cu doamna cu dacă putem, dacă uh, politicile noastre sunt sau nu uh, realiste. Cine trebuie să uh, dea mai mulți bani? Europa? Uniunea? Uh, acest lucru nu este întotdeauna uh, în, foarte clar. Există așadar o întrebare pe care o avem în vedere. Bineînțeles că există anumite elemente ale raportului, doamna Otala, uh, eforturile de transparență. Noi am cerut acest lucru și asta din dorința de a coordona mai bine uh, Comisia și Banca Europeană de Investiții. Noi, Parlamentul European, cerem să se acționeze mai mult în domeniul microcreditelor. Nu este vorba doar de sume sau de creșteri legate de doar de 5 sau 6 state. Este vorba de proceduri care sunt menite să eficientizeze uh, munca Comisiei și a Băncii Europene de Investiții Uh, ținând cont de noile servicii și în asociere cu Parlamentul. Nu trebuie ca Parlamentul să devină un executiv. Îi spun colegului Huntis, nu suntem un comitet de decizie asupra proiectelor directe. Și, de altfel, separarea puterilor este o mare uh, realizare a democrațiilor occidentale Trebuie însă să găsim un consens just și există deja un acord în legătură cu cele 2 miliarde în plus cu privire la schimbarea climatică. Pentru că a încheia, uh, am ținut cont de aceste uh, idei ale doamnei Hautala și ale doamnei Ianakis. Domnule, domnule Salavracos, trebuie să fim atenți ca dificultățile financiare cu care ne putem întâlni în statele membre și în afară să nu ne uh, restrângă, pentru că instrumentul de dezvoltare economic, economică pe care îl folosim în interior va trebui să fie necesar și în exterior. Și dacă vrem să ne izolăm, am face o greșeală economică majoră. trebuie să uh, susținem anumite state unde este nevoie, putem contribui la lupta împotriva sărăciei și în acest caz Banca Europeană de Investiții este un instrument extrem de util pentru uh, dezvoltarea de plus valori. Mulțumesc. Dacă nu mai există alte intervenții, trecem la ultimul punct din această săptămână examinarea proiectului de raport al domnului Belder în legătură cu abordarea UE privind Iranul. Situația în Iran continuă să fie foarte îngrijorătoare, atât în ce privește politica internă, cât și în ce privește problema nucleară. Din păcate, nu s-a înregistrat niciun progres. <clears throat> deși eforturile au fost numeroase atât din partea întregii comunități internaționale și mă refer mai ales la Regatul Unit, Franța, Germania pe de-o parte, Statele Unite, China și Rusia pe de altă parte, rezoluția 1929 adoptată de Consiliul de Securitate al ONU pe 9 iunie 2010 a impus un al patrulea, o a patra rundă de sancțiuni asupra Iranului, care au fost însoțite de sancțiuni impuse în mod autonom de Uniunea Europeană și Statele Unite, de Japonia, Canada și Australia. Raportul domnului Belder Uh, se înscrie în acest cadru și vine într-un moment extrem de delicat al uh, relațiilor între Uniunea Europeană și Iran. În fine, amintesc faptul că vizita în Iran a delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Iranul, a care președinte este doamna Biller, care e prezentă aici și care e prevăzută pentru luna, care a fost prevăzută pentru luna ianuarie acestui an, a fost anulată în ultimul moment de autoritățile iraniene. În încheiere, uh, vă reamintesc că e prevăzută în această lună o vizită în Iran, dar uh, rămân multe îndoieli uh, cu privire la faptul dacă într-adevăr se va putea face această vizită. Acum dau cuvântul domnului Belder pentru a ne prezenta documentul. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi după o perioadă de studiu îndelungat. Am o că text. Mm, iată, vă pot face o prezentare care va fi succintă pentru că nu avem, din păcate, mult timp la dispoziție, dar vă prezent recomandările mele în ce privește relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Islamică a Iranului. Uh, documentul meu cuprinde patru secțiuni. Aș dori în primul rând să mă refer la situația internă a Iranului, situația apoi a drepturilor omului, apoi problema nucleară și, în al patrulea rând, uh, relațiile externe. Acum, situația internă a Iranului. E foarte clar că guvernul iranian trebuie să uh, se ocupe de provocări foarte serioase. E vorba de o luptă pentru putere între uh, facțiuni rivale și apoi e vorba de o situație de paralizie socială și economică, de probleme naționale de siguranță și nemulțumirea crescând în rândurile populației. Iată patru factori uh, foarte gravi, patru provocări care trebuie să le facă față guvernul iranian regimul din Iran, confruntat cu această situație, trebuie să încerce, sigur, să intervină. După alegerile prezidențiale din uh, iunie 2009, Mahmoud Ahmadinejad a utilizat acest uh, corpul patnicilor Revoluției Islamice pentru a reprima uh, mișcarea de protest acest val verde, mișcarea verb verde, cum a fost uh, numit, cum a fost numită mișcarea de protest, și abuzurile comise de regimul islamist Eh, împreună cu diversele interese economice interne și externe, duc la o poziție monopolistică eh, în interiorul statului iranian și Comisia trebuie să recunoască aceste probleme grave. Eh, mișcarea Verde, după alegeri, după alegerile din 2009, a început uh, manifestații de protest uh, cu diverse sloganuri. Unde, sunt, unde e votul meu? Unde sunt banii mei de pe urma vânzărilor de petrol? Acestea au fost unele din sloganurile Mișcării Verde. Apoi, uh, drepturile omului. Sigur, se produc încălcări continue ale drepturilor omului și de ce e nevoie din partea Consiliului și a Comisiei de o poziție și de o reacție categorică prezentarea autorităților Iranului uh, a unei liste detaliate a represiunilor uh, comise împotriva manifestanților uh, și solicitarea efectuării unei anchete penale, toate acestea trebuie uh, însoțite de un mesaj foarte clar că ne opunem aceste represiuni și trebuie să facem presiune asupra autorităților din Iran În urma solicitărilor diversi raportori ONU de a putea să intre în țară, să efectueze vizite în Iran. Și un al treilea apel, ar trebui să susținem ONG-urile și activiștii pentru drepturile omului din Iran, pentru că toți aceștia se află sub presiunea autorităților. O a patra recomandare, cuprinsă în raportul meu, se referă la apărarea ă, dreptului la ă, exercitarea propriei credințe, pentru că reprezentanții ai diverselor religii, cum ar fi creștin sau bahai, sunt de asemenea sub presiunea guvernului. Voi trebuie să solicităm eliberarea prizonierilor politici, deținuților politici din Iran și eliminarea, revocarea interdicției de a publica anumite ziare. Vrem o listă clară de nume a deținuților politici și dorim o acțiune europeană pentru susținerea bloggerilor iranieni, a căror activitate este foarte prețioasă și ne permite să avem accesul la foarte multe informații, mai ales după cele întâmplate în luna iunie anului trecut. Apoi, trebuie să condiționăm contactele între Parlamentul European și Parlamentul Iranian de îmbunătățiri concrete în situația drepturilor omului din Iran. Acum, al treilea punct, dosarul nuclear. Propunerea mea subliniază eforturile continue ale Uniunii Europene pentru o soluționare diplomatică a problemei nucleare în Iran. În același timp, constatăm și deplângem faptul că până în acest moment Iranul a pus diverse obstacole în calea acțiunilor IAEA, deci a mm, Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, și facem un apel Consiliului European să-și continue eforturile în acest context foarte dificil, sublinind poziția comună de pe data de 26 iulie 2010, cu care se solicită punerea în aplicare a măsurilor propuse. Și alineatul 22 se referă la coordonarea uh, acțiunii Uniunii Europene cu cea a Statelor Unite. Acum, al patrulea punct, relații externe. Iranul este aliat cu actori statali cum este Siria și non statal cum ar fi Hezbollahul și Hamasul, care reprezintă factori de destabilizare în regiune. Un alt element care vine să complice și mai mult lucrurile uh, reprezintă relațiile cu Turcia. În raportul îmi exprim îngrijorările în legătură cu strângerea relațiilor între Teheran și Ankara. Și eu spun că și Consiliul și Comisia trebuie să se ocupe de această problemă turcă. În, acest, în același moment, Parlamentul uh, îndeamnă Turcia să susțină Uniunea Europeană în acțiunea sa uh, față de Iran. Și uh, raportul spune că se opune ferm dorințe exprimate de președintele Iran, Iranului de a șterge Israelul de pe hartă precum și negaționismul Holocaustului și îndemnăm toate instituțiile europene să garanteze existența statului israelian. Dragi colegi, mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu interes comentariile. Grație. Președintele, mulțumesc, domnule Belder. Și în primul rând are cuvântul doamna președintă a Delegației pentru Relațiile cu Iran, doamna Lochbiller, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Belzer, pentru raport. Încep prin a spune că, am primit, că am primit versiunea scrisă a raportului abia ieri după amiază, deci nu vă pot oferi acum decât comentarii preliminare. Uh, Aș vrea să rețineți și faptul că termenul pentru depunerea amendamentelor este 12 octombrie, adică foarte curând. Cred că va fi nevoie să discutăm destul de mult acest subiect pentru a ne organiza cât mai eficient. Felul în care ați împărțit raportul mi se pare foarte logic. În ceea ce privește rolul Iranului în regiune, aș vrea să subliniez nu doar impactul negativ al amenințării reprezentate de politica externă a Iranului, cred că ar trebui să subliniem și faptul că Uniunea Europeană trebuie să coopereze cu Iranul pentru a putea ameliora situația legată de Afganistan și Irak. Trebuie să menționăm și nevoia unei politici cuprinzătoare din partea Uniunii Europene în ceea ce privește Iranul. Deci nu doar să facem o listă cu aspecte de rezolvat, ci să le aducem la oaltă pe toate. Într-adevăr, politica internațională este caracterizată de atitudinea Statelor Unite față de Iran. E un lucru foarte important și, din fericire, Uniunea Europeană din fericire, Guvernul Statelor Unite caută acum soluții pe plan politic, așa cum a făcut până acum și Uniunea Europeană. Este important însă să căutăm o politică europeană proprie în ceea ce privește Iranul, pe lângă armonizarea ei cu politica americană. În acest context, ar fi bine să vorbim nu doar despre eșecul discuțiilor legate de dosarul nuclear, ci nu s-au menționat Brazilia și Turcia aici, însă cred că e important să precizăm faptul că Turcia are un rol diplomatic foarte important din punctul de vedere al Uniunii Europene și trebuie să facem mai multe eforturi pentru a găsi o soluție politică. Legat de punctele individuale, vă voi transmite comentariile mele în scris în ceea ce privește drepturile omului și alte domenii. Însă, de la începutul mandatului am adoptat trei rezoluții referitoare la Iran. Și dacă facem un apel pe termen lung pentru uh, o zonă liberă de arme nucleare, trebuie să ținem seama de aceste lucruri. E important pentru Uniune și pentru Comisia Europeană să întocmească rapoarte frecvente. A avut loc o reuniune a Delegației pentru Relație cu Iranul, referit, unde s-a discutat impactul sancțiunilor. A fost o discuție foarte utilă și uh, am putea eventual include în acest raport invitația de a primi de la comisie un raport în mod regulat. Și să vedem și care este activitatea Comisiei pentru Sancțiuni, să vedem dacă sancțiunile sunt eficiente și dacă este posibilă negocierea pe dosarul nuclear sau dacă aceste sancțiuni uh, au un impact negativ asupra populației în general. Nu sunt de acord cu propunerea care apare la aliniatul 14. Se vorbește acolo despre delegația despre delegațiile Parlamentului European în Iran și condițiile în care se organizează aceste vizite. Dacă apar modificări în cazul um, anumitor dizidenți care luptă pentru drepturile omului. Dacă facem această precizare, cred, cred că abordarea nu este corectă aici. În fine, aș vrea să spun legat de ce spunea domnul Berde la început, privire la situația drepturilor omului, și ă, societatea civilă. Lucrurile se înrăutățesc permanent, nu s-au înregistrat ameliorări, iar pe plan intern, guvernul este responsabil pentru toate acestea. Sunt foarte mulți iranieni care suferă în, din cauza acestui guvern și cred că ar trebui să includem un punct în raport în care să spunem cât de importantă este această țară, cultura iraniană și poporul iranian. Pentru că raportul reprezintă poziția Parlamentului. Într-adevăr, trebuie să condamnăm cazurile de încălcare a drepturilor omului, trebuie să condamnăm ce se întâmplă în dosarul nuclear, dar trebuie să, să vorbim și despre importanța politicilor regionale și despre impactul negativ al uh, politicii pe care o duce Iranul în regiune. Însă trebuie totodată să facem diferența între regim și poporul iranian, care are un cu totul alt potențial. Mulțumesc! Mulțumesc înainte de a da cuvântul doamnei Muniz care este raportor din, raportat din umbră pentru socialiști, aș dori să clarific faptul că termenul pentru depunerea amendamentelor uh, a fost amânat până în 19 octombrie la orele 18. După cum a fost comunicat ieri. Dar poate că nu toți au luat la cunoștință acest lucru. Deci noul termen este 19 octombrie până la orele 18. Acum are cuvântul doamna Muniz. Gracias, presidente. Después de... Mulțumesc, domnule președinte. După ce s-au adoptat mai multe rezoluții referitoare la politica Iranului, doar anul acesta au fost trei rezoluții. S-au făcut mai multe studii, s-au organizat seminare referitoare la Iran, la rolul Iranului pe plan regional, și din punct de vedere strategic. Acum avem nevoie de acest raport care va reprezenta un cadru și care va descrie cuprinzător politica mm, europeană în domeniu. Nu trebuie să ratăm această ocazie redactând un raport slab sau inconsecvent. Având în vedere tot ce s-a făcut până acum, trebuie să fim foarte atenți și să avem un raport care aduce echilibru. Proiectul este foarte util ca structură, însă cred că lipsesc încă multe lucruri din el. Un aspect esențial pe care l-am analizat la Parlamentul European este problema drepturilor omului și cred că în raport, deși se vorbește despre persecuția minorităților religioase, nu se vorbește despre uh, persecuția altor minorități, despre drepturile femeilor și uh, despre reacția Europei la anumite încălcări ale drepturilor române. Sigur că nu se pot include toate aspectele legate de drepturile omului, dar s-ar putea include oricum mai multe în această secțiune. În ceea ce privește dosarul nuclear, nu se face nicio trimitere la cele mai recente evenimente, cum ar fi oferta Turciei și a Braziliei și posibilele consecințe ale acestor oferte. Ar trebui, după în părerea mea, secțiunea legată de relațiile externe se concentrează prea mult pe Israel și în ceea ce privește relația cu Turcia, sunt de acord că Turcia joacă un rol important și trebuie să ne gândim la relația bună dintre Turcia și Iran dacă dorim să îmbunătățim, să ameliorăm rolul Iranului ca actor regional și să încurajăm Iranul să își construiască o poziție de stabilitate. Să nu uităm de legăturile dintre Iran și Afganistan, Asia Centrală și ce s-a întâmplat în Afganistan. în contextul conflictului cu talibanii. Lipsește, cred, un paragraf de aici. Sunt de acord cu structura, însă lipsește poate o secțiune în care să vorbim despre propuneri și despre modul în care ar trebui să reacționeze Europa. Pot să vă dau câteva exemple. Politica în domeniul migrației. Există 6.000 de refugiați iranieni care așteaptă în Turcia să intre în Uniunea Europeană. Trebuie să, e o problemă pe care trebuie să o gestionăm. Apoi, Olanda și Germania au deja anumite politici în acest domeniu. De ce nu putem avea o politică la nivel european în ce privește pe acești refugiați. Sunt de acord cu doamna Lochbiller cu privire la aliniatul 14. Decizia, cu privire la deciziile luate de a vizita aceste țări, trebuie să analizăm toate posibilitățile de a ameliora relațiile și de a promova dialogul. Legat de situația internă, cred că proiectul de raport al domnului Belder este destul de schematic. Iranul este un stat complex în care sunt mulți protagoniști. Trebuie, dacă e vorba să vorbim despre situația internă, atunci trebuie să ținem cont de toți protagoniștii. sunt puncte care mi se par acceptabile. Punctul 8, protecția blogosferei, e foarte bine, însă Parlamentul deja a solicitat anumitor companii europene să evite exportul de tehnologie cu dublă utilizare spre Iran pentru că aceste tehnologii pot fi utilizate pentru a oprima libera utilizarea internetului. La punctul 12 acolo unde se vorbește despre raportorii speciali ai ONU. Aici am dorit să avem un trimis special, să existe un trimis special din partea ONU cu mandat pentru toate aspectele legate de Iran. Acest lucru s-a întâmplat în 2002 și cred că am putea reveni la acest sistem. Un alt uh, principiu pe care l-am adoptat deja la Parlament, după cum spuneam, Trebuie să finalizăm aceste secțiuni și să readucem un echilibru în ceea ce privește situația drepturilor omului. Să nu ne concentrăm doar pe oprimarea minorităților religioase, ci să analizăm și celelalte probleme legate de drepturile omului. Și dacă analizăm sancțiunile, Trebuie, ele trebuie să existe, mm, sancțiuni, trebuie să existe sancțiuni împotriva abuzurilor de, eh, împotriva drepturilor omului. Am solicitat acest lucru, am solicitat și Consiliului să a, eh, facă această precizare. Doamne președinte, acest raport poate fi, deci, mult îmbunătățit. Aș vrea să-i mulțumesc eh, raportului pentru efortul. Mulțumesc. La parola all'altro relatore Ombra. Il... Cuvântul uh, domnul Galer, din partea PPE, care este celălalt raportor din umbră. Da. Vielen Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Belder, pentru raportul dumneavoastră și tuturor colegilor care au luat cuvântul. Cu tot, toți au spus că structura raportului este una corectă, lucrurile pe care le-ați menționat sunt bune. Unii colegi care au spus lucruri pe care vreau să le spun eu. Au mai rămas doar câteva detalii. Voi parcurge raportul sistematic, dacă cu voia dumneavoastră. Proporția între paragrafe și liniuțe poate ar trebui să fie schimbată pentru a avea mai multe paragrafe avem foarte multe liniuțe și cred că unele dintre ele ar putea fi rezumate și combinate. Cred că fiecare nu știu dacă trebuie să menționăm aici fiecare declarație a înaltui reprezentant. Atunci când examinăm situația internă, menționată deja, trebuie să menționăm actorii principali din Iran. Este greu să evaluezi situația unde este echilibrul puterii în țara respectivă și felul cum sunt luate deciziile. Puterea judecătorească experții, diversele organisme. Poate există un, uh, există și Parlamentul uh, iranian, care nu are o putere foarte mare, dar este relevant. Trebuie să descriem cât mai detaliat situația internă din Iran. Uniunea Europeană cooperează cu Iranul pe anumite subiecte, cum ar fi controlul drogurilor, politici umanitare, ajutor umanitar. Există și o cooperare în domeniul refugiaților și aceasta trebuie să fie menționată. Noi am încercat să îmbunătățim fluxul informațional am decis că canalul Euronews va fi uh, va începe să emită în farsi uh, în curând. Poate trebuie să menționăm și acest lucru. Cu privire la drepturile omului, este corect ceea ce uh, se spune. Sunt de acord cu colegii care au declarat că trebuie să menționăm și încălcările drepturilor omului, care afectează și alte categorii de populație. Problema femeilor, a minorităților, utilizarea pedepsei cu moartea. Ar trebui să menționăm și uh, grupurile Bahai care sunt uh, persecutate ar trebui să cerem eliberarea acestor persoane care au fost uh, închise. În ceea ce privește dimensiunea externă, mi se pare important să subliniem importanța cooperării Uniunii Europene cu Statele Unite. Și încă un lucru, este bine să existe cooperare la nivel global în cadrul ONU. Există un front uh, general unit împotriva programului nuclear iranian. S-ar putea, dacă privim situația globală cu China, să, să spunem că nu avansăm foarte mult, însă în general, uh, însă ar fi foarte important dacă toți membrii Consiliului de Securitate al ONU ar spune că se, se împotrivesc programului nuclear iranian. Acest lucru ar, cred ar trebui subliniat mult mai puternic, că ne bazăm pe susținerea internațională. De asemenea, se descrie la punctul 22 situația din Turcia, mi se pare că mesajele pe care le primim din partea Turciei sunt destul de ciudate și situația este descrisă ca fiind banală. Trebuie să lărgim capitolul referitor la programul nuclear și, de asemenea, secțiunea cu privire la uh, acțiuni, serviciile externe. Iar acum are uh, cuvântul doamna Lusing, raportoare din umbră din partea GUE. Mulțumesc. Și eu vreau să mă refer la câteva detalii mai târziu pentru că nu avem foarte mult timp. Uh, vreau acum să prezint poziția fundamentală a GUE NGL. Într-o, în această situație politică dificilă din Iran, în legătură cu uh, încălcările drepturilor omului, nu uh, suntem împotriva acestor mențiuni, însă suntem împotriva strategiei uh, pe care o abordăm în acest moment. Trebuie să căutăm să ieșim din izolarea Iranului. Trebuie să începem negocieri în domeniul programului nuclear, dar și în legătură cu uh, negocierile care ar duce la o denuclearizare a Orientului apropiat dorim o reluare a dialogului politic la toate nivelurile, la toate nivelurile pentru a ajunge la o uh, soluție diplomatică pașnică, exclusiv pașnică în Iran. Este foarte clar și trecutul ne arată acest lucru că sancțiunile uh, consolidează poziția fundamentaliștilor consolidează poziția lui Ahmadinejad în fața populației. Și, așadar, au exact efectul contrar al, uh, a ceea ce intenționăm. Aș dori să pun din nou problema obiectivului acestor sancțiuni și vreau să mi se explice foarte clar care este scopul. Pentru a încheia, Uh, sunt foarte, susțin foarte mult ceea ce a spus doamna Lochbiller. Atitudinea noastră de bază din Europa cu privire la un stat cum ar fi Iranul trebuie să fie una diferențiată. Pe lângă aceste atitudini, trebuie să mobilizăm resurse și să ținem cont de posibilitatea unei, unui asemenea stat să uh, Uh, uh, acționeze și nu vom ajunge niciunde cu uh, o poziție militară sau prin forță. Doamna Lessinger, mulțumim doamna Lessinger, domnule Blanchi. It is emerging quite a large consensus. Parlachi, văd că există un consens destul de larg în legătură cu uh, faptul că raportul actual este unul dezechilibrat, incomplet și în forma sa actuală, nu, nu contribuie la uh, consolidarea politicii Uniunii Europene în legătură cu Iranul. Acest lucru trebuie să fie corectat. Nu trebuie pur și simplu să parafăm ultima pozi- poziție a Departamentului de Stat American. Trebuie să recunoaștem toate complexitățile și faptul că Europa are interese proprii și politici proprii în legătură cu Iranul. Nu uh, se poate ca Europa să uh, repete ceea ce spune acum Departamentul de Stat, ceea ce la rândul său contrazice ceea ce a spus Departamentul de Stat acum patru luni. Uh, sunt foarte de acord cu poziția colegei Lockwiller că trebuie să reflectăm complexitatea situației și cu amendamentele noastre vrem să corectăm tonul și poziția raportului actual. Cele două probleme majore sunt uh, lipsa unei distincții între regimul actual iranian și poporul iranian, pe de altă parte. Poporul iranian este foarte avansat, civilizat și prodemocratic. Dacă ei ar fi liberi să își exprime poziția, Iranul ar fi un stat democrat ca orice stat european. Oricine cunoaște Iranul chiar de la distanță cunoaște acest lucru. Și de asemenea trebuie să știe că iranienii sunt foarte mândri de, sta- de țara lor și că sunt uh, reformiști. majoritatea iranienilor nu ar fi de acord cu politicile americane și europene, în special cu sancțiunile. Sancțiunile nu pot să lovească orbește în uh, popor, pentru că uh, consolidează pur și simplu puterea lui Ahmadinejad. Toată lumea știe care este poziția în ONU. Uh, sancțiunile uh, Uh, consolidează regimurile dictatoriale. O parte a raportului spune câteva lucruri bune în legătură cu sancțiunile. Uh, sancțiunile care trebuie să fie uh, împotriva, adresate împotriva gărzilor revoluționare, împotriva bunurilor pe care le dețin aceștia. Însă fără să afecteze cetățenii. Însă sancțiuni aplicate nediscriminatoriu asupra tuturor exporturilor iraniene și așa mai departe, au doar efectul ca uh, iranienii să se îndrepte către alții, spre China, uh, fără aceste sancțiuni nu uh, fac nimic împotriva regimului și slăbesc progresul iranian. O a doua distinție este mai complexă. Nu se face o distinție între dosarul politic al Iranului în legătură cu care trebuie să avem o poziție puternică cu privire la drepturile omului și susținerea democrației în Iran în orice fel posibil și dosarul nuclear. Dacă le asociem prea mult, nu este un lucru extrem de inteligent și este chiar împotriva propriilor noastre interese. Pentru că nu apare aici propunerea Turciei și Braziliei atunci când această propunere a fost considerată de toți experții ca reprezentând o, soluție, o soluționare a dosarului nuclear. Propunerea Turciei și Braziliei a fost acceptată inițial de președintele Obama, Obama pentru că repeta pur și simplu ceea ce au sugerat americani în octombrie anul trecut. A fost o pro- propunere rezonabilă și inteligentă și trebuie să mulțumim Braziliei și Turciei pentru că au adoptat această poziție care ar permite anumite progrese, evitând alte soluții, cum ar fi sancțiunile și, în final, un război eventual. Trebuie să fim Uh, conștienți de uh, poziția din Statele Unite uh, care se îndreaptă din ce în ce mai mult spre o poziție de război. Această, această poziție vrea sancțiuni, vrea ca Iranul să fie prezentat ca uh, un personaj negativ pe scena mondială. Însă Iranul are dreptul să îmbogățească uraniu, conform tratatelor internaționale. Acest lucru nu depinde de Ahmadinejad sau de regim. Din acest punct de vedere, toți reformiștii din Iran, toți cei pe care îi susținem, sunt de acord, pentru că este un drept al Iranului. Soluția trebuie să fie găsită în alte propuneri. Și propunerea Turciei și Braziliei este una foarte bună. Ultima parte a raportului spune că ar trebui să uh, acuzăm guvernul turc în legătură cu atitudinea față de Iran. Partea aceasta eu aș propune să fie schimbată total. Turcia își aduce o contribuție extrem de valoroasă la soluționarea internațională a unei probleme majore și punctul 23 care cere Consiliului și Comisiei să uh, își apropie uh, pozițiile de uh, cea a Washingtonului. Mie mi se pare o propunere inacceptabilă. Sper că colegul Belder nu consideră acest lucru un atac personal. Am, eu am vizitat Iranul de multe ori, sunt în contact cu mișcarea reformatoare și uh, vorbesc cu multă simpatie față de această țară și sper că să contribuim la uh, dezvoltarea ei. Vă mulțumesc. Care cuvântul domnul Vergis și după aceea domnul Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport este unul complet și este unul echilibrat, dar, pe de altă parte, cred că lipsește un punct de natură generală în abordarea noastră internațională, și anume problema democrației până la urmă nici nu este menționată. Poate că ar fi bine să inserăm aici o idee în acest sens, poate un mic amendament, că că Iranul, sau mă rog, guvernul actual este unul dintre cele mai uh, Uh, periculoase regimuri din uh, țările nedemocratice. Eu cred că Iranul este, da, într-adevăr, cel mai uh, periculos. Da, colegul Salafranca, mulțumesc, domnul Galer a exprimat deja poziția grupului nostru politic. Vreau doar să vă spun, domnule președinte, uh, că da, doresc să-mi exprim mulțumirile domnului Belder pentru documentul pe care l-a prezentat și care reprezintă o bună bază de pornire pentru a, o poziție a Parlamentului European, poziție care deja a făcut obiectul unor rezoluții, dar uh, sigur că acum trebuie să ne gândim și la viitorul relațiilor noastre cu Iranul. Iranul are o poziție uh, foarte importantă mm, în uh, situația politică planetară, geopolitică planetară. Nu este doar un actor regional. În ce privește tratatul de neproliferare, uh, acesta poate fi într-adevăr interpretat în mod diferit. A a explicat uh, care erau faptele și a explicat de ce s-a ajuns la poziția pe care a adoptat-o la ONU și care a fost acceptată de anumite țări care erau reticente în privința sancțiunilor pentru Iran. Vorbesc de China și de Turcia și de Rusia, mă scuzați. Noi nu putem, bine, asta poate fi discutat, dar ce nu, poate, ce nu poate fi discutat este faptul că, într-adevăr, există încălcări flagrante ale drepturilor omului în Iran și că minoritățile de orice fel sunt persecutate, lucru spus de domnul Belder în documentul său. Deci trebuie să fim coerenți în ce privește capitolul drepturilor omului, pentru că totdeauna noi am fost primii apărători ai drepturilor omului. Acum, sigur că nu se poate cere ca raportorul să facă un raport uh, <laughs> care să cuprindă toate, toate elementele. Unii spun că, este, că în el se găsește prea puțin, alții spun că este prea detaliat. Uh, haideți să vedem ce se va întâmpla atunci când vor fi depuse amendamentele și în funcție de sensibilitățile fie, fiecăruia cum să dăm o structură finală acestui document, pentru că Iranul, până la urmă, e una din principalele surse de instabilitate în regiune. Trebuie să spunem lucrurile pe nume. Nu mai putem adopta politica struțului. Și aici felicit pe domnul raportor, care a încercat să țină cont de sensibilitățile fiecărui grup politic Sigur, raportul încă mai trebuie îmbunătățit, dar oricum trebuie să mulțumim domnului Belner pentru faptul că a făcut atâtea, pentru că a fost și-a manifestat uh, disponibilitatea și cred că exprim părerea tuturor colegilor aici. Mulțumesc, domnule Salafranca, spune președintele, și acum dau cuvântul domnului raportor pentru a da replica intervențiilor. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că aș fi putut face un raport care să fie de patru ori mai voluminos, să introduc o serie de detalii, să las alte lucruri pe din afară. Poate aș fi putut să mă refer, sigur, și la mișcările pentru eh, emanciparea femeii. Deci raportul ar fi putut arăta cu totul altfel, sigur. Nu contest acest lucru, dar pe scurt vă spun că a, a trebuit să renunț la multe detalii pentru că vroiam totuși să mă limitez la un număr rezonabil de pagini. S-a vorbit aici de empatie, domnul Arlac, a vorbit de empatie față de Iran. Chiar ieri uh, s-a dezbătut aici la Parlament situația economică a acestei țări. Situația care nu mai poate dura este faptul că sunt uh, sute de mii de persoane calificate care nu își pot găsi locuri de muncă. S-a spus ieri că există probleme foarte serioase în Iran în, în uh, privința situației sociale din această țară. Onder andere eh, de olie en de gaswinning momenteel wat stagneert in de golf. Din cauza sancțiunilor se pune și problema destinației gazului și petrolului din Iran. Dus kortom, ik heb diepe empathie met de bevolking en hoop ook dat vanuit die bevolking daar... Sigur că ne manifestăm toată simpatia față de situația poporului iranian și nu dăm vina pe uh, poporul iranian, ci pe regimul uh, lui Ahmadinejad, care este singurul vinovat pentru toate cele întâmplate aici, uh, nu există nicio îndoială. În ce privește situația internă, trebuie, după cum am mai spus, să ținem cont de lupta pentru putere din Iran Președintele Ahmadinejad a fost criticat de Parlamentul iranian și se uh, profilează foarte clar această luptă internă pentru putere. Deci, uh, iată că situația nu este doar în alb și negru, uh, există și pe plan religios o luptă pentru putere. După cum spunea reprezentanta socialist, socialiștilor, da, Iranul este o republică islamică, dar există și o minoritate sunită, există creștini în Iran. Și teoretic, libertatea de religie, libertatea de cult este permisă în Iran, însă trebuie văzut cum stau lucrurile din punct de vedere practic. În Wall Street Journal uh, am văzut un articol care explica foarte bine situația din țară din acest punct de vedere. Poate este util să-l consultați. Oricum, eu am încercat să văd ce se poate întâmpla pe viitor și cum poate contribui Uniunea Europeană la ameliorarea situației internă, socială, economică, culturală în Iran și inclusiv la aspectul îmbunătățirii situației drepturilor omului. Și aici situația este foarte complexă. Și există surse independente. Domnule Arlachi, care ne informează că există o elită care încearcă să-și consolideze puterea Uh, și mă refer aici la gardienii aceștia Revoluției și situația cu ei este foarte problematică. Aceștia s-au transformat într-o adevărată caracatiță care și-a întins tentaculele peste tot în economie, în societate și tinde să, acaparează putere, să acapareze puterea. De exemplu, ne putem întreba ce, s-a întâmplat, ce se întâmplă într-adevăr cu câștigurile de pe urma uh, vânzărilor de petrol. Uh, există o corupție din ce în ce mai însemnată aici. După cum spuneam, există și alte puncte care ar fi putut uh, fi introduse în raport. S-a vorbit aici de încălcările drepturilor omului știu ce s-a introdus în trecut, în alte rapoarte privitoare la Iran. Noi nu, sigur, nu trebuie să neglijăm nici nivelul, strictețea cu care dorim să acționăm. Și nu trebuie doar să dăm îndemnuri către Comisie și Consiliul, ci și Parlamentul trebuie să-și aducă aportul. Acum, în ce privește dosarul nuclear, aici, iarăși, uh, situația e complicată. Uh, sancțiunile, dacă e să aplicăm sancțiuni, acestea trebuie să aibă un caracter rațional, pentru că noi încercăm să ajungem la o soluție diplomatică, normal. Uh, În cazul în care situația va continua, din păcate, uh, în direcția în care mm, au luat lucrurile acum, se va ajunge la un scenariu militar. Eu aș spera că totuși nu se va ajunge la așa ceva. Apoi, în ce privește relațiile externe ale Iranului și Turcia, m-am referit deja la acest aspect. e prevăzută o deplasare în... Dit is een, een, een totale provocatie. O deplasare în Liban. Aan destabiliseren op tal van manieren in het Midden a lui Ahmadinejad și, eh, și aici nu există, nici, nici în acest domeniu nu există o politică coerentă a Uniunii Europene față de relațiile, de exemplu, dintre Iran și Liban. Trebuie să avem o politică coerentă pentru Orientul Mijlociu. Nu trebuie să luăm în considerare doar uh, uh, aspectele economice sau politice. Pentru că situația nu este în întregime negativă. În cele din urmă, important e, cum spuneam, să avem o politică europeană care să fie și pusă în aplicare Pentru că dacă nu avem o politică coerentă, după aceea nu are nici sens să ne plângem de faptul că situația în Iran nu se ameliorează. Există într-adevăr această propunere din partea Turciei și Braziliei care ar putea reprezenta o soluție. Și sigur că s-a vorbit și de îmbunătățirea uraniului, dar uh, haideți să vedem și să discutăm după depunerea amendamentelor. Mulțumesc, doamna Neitz. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, Domnul Arlachi a spus deja foarte multe lucruri din cele ce vreau să le spun eu, dar aș mai avea totuși două observații după intervenția domnului Belder. În primul rând, e clar că un raport al Parlamentului European asupra situației dintr-o țară, în cazul de față Iranul, și legăturile, mă rog, relațiile dintre Uniunea Europeană și Iran, în acest raport, practic, se oglindește doar părerea unui coleg dar uh, dispunem și de un punct de vedere al majorității aici la Parlament. În, uh, și cele spuse de, de coleg mă fac să mă tem că nu toate lucrurile au fost uh, reluate în raport și ar fi un păcat ar fi păcat ca un proiect de raport asupra Iranului să fie respins în plenară sau să fie retrimis în comisie. Trebuie să evităm acest lucru. Raportorul trebuie să țină cont de faptul că există puncte de vedere diferite și, până la urmă, orice coleg are dreptul să-și exprime părerile. Mulțumesc. Plecând de la cele spuse de doamna Nez, vreau să mă reamintesc că termenul, vreau să vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 19 octombrie la orele 18, se va vota în comisie pe 30 noiembrie 2010, deci vom avea toate instrumentele necesare pentru a putea interveni. Încă o dată dau cuvântul domnului Bezer. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik denk dat uh, geachte collega Nijt zich uh, geen moment zorgen uh, hoeft te maken. Iedereen is vrij. Mulțumesc. Cred că doamna Neitz nu trebuie să-și facă prea multe griji. Bineînțeles că amendamentele pe care le-a depus grupul său vor fi incluse și se va vota asupra lor. Așa se va lua o decizie. Așa, dar voi examina cu grijă amendamentele dumneavoastră și voi redacta amendamente de compromis. Nu există nicio problemă aici. Însă, bineînțeles, trebuie să purtăm discuții raționale, nu bazate pe emoții. Așa văd eu lucrurile și puteți să aveți încredere în mine că ceea ce v-am prezentat a fost rezultatul unei documentări temeinice și a unei uh, gândiri extrem de profunde. Mulțumesc. Doamna Neitz, o reacție la ceea ce tocmai a spus domnul raportor. M-am abținut de la orice fel de comentariu în legătură cu recenta formare a guvernului din Olanda și nici dumneavoastră nu trebuie să vă referiți la situația din Belgia, că nu vă privește. În al doilea rând, uh, reacția noastră este una foarte acerbă și <laughs> asta nu mă face decât să nu face decât să-mi confirme spusele. Deci uh, văd că am pus degetul pe rană. Președintele, bine, mulțumesc, din păcate nu mai avem timp la dispoziție, mulțumesc pentru colaborare și ne revedem după amiază.